continua, deci în limba mea maternă. Până Europos Parlamento Prezidente, gerbemi... Stimate domnule președinte al Parlamentului European, stimați participanți la acest, la acest eveniment, mă bucur foarte mult că pot uh, să particip astăzi la această reuniune de Ziua Internațională a Femeii și că am onoarea de a o deschide. Mă bucur să salut aici participanți din 15 state ale Uniunii. Din, bineînțeles că doresc să îi salut și pe cei care sunt aici din partea țărilor candidate. Și este pentru prima dată că de Ziua Internațională a Femeii putem să spunem cu bucurie că și deputați din uh, vecini sunt la noi aici, din Ucraina, din Republica Moldova, dar și din Maroc, din Maroc, din Tunisia. Mă bucur foarte mult că sunteți astăzi aici. Mă bucur să putem um, avea un schimb de opinii și mă bucur să pot învăța din experiența dumneavoastră. E foarte bine că putem discuta astăzi și tema noastră este emanciparea economică a femeii, acționăm împreună. Aș vrea să salut um, toți participanții, toate participantele, desigur. Astăzi uh, avem interpretare în foarte multe limbi, în afară de malteză, uh, estonă și letonă, în toate limbile UE și dincolo de aceasta mai avem și cinci limbi neoficiale ale Uniune, albaneză, arabă, macedoneană, turcă și rusă. Și pasiv aveți bosniacă um, și um, de asemenea și alte limbi din Balcani. Vreau să vă anunț că o să avem uh, mai multe workshop-uri și că toate acestea vor fi transmise în direct pe internet. Această primă reuniune de acest tip este o premieră, într-adevăr, și mă bucur foarte mult că astăzi îl avem uh, cu noi pe președintele Parlamentului European, domnul Antonio Tajani. Și, domnule președinte, aș dori să vă dau cuvântul direct acum. Aveți cuvântul. Madame la Présidente de la... Stimată doamnă președinte a Comisiei FAM, doamna Vilia Blinkeviciute, stimată doamnă comisar Jurova, stimată doamnă reprezentantă a ONU Femei, stimat Uh, doamnă secretar general al Organizației Internaționale ale Francofoniei, a Francofoniei Micaele Jean, stimată doamnă Shiva, stimați colegi, colegi, stimate doamne, stimați domni. Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să deschid această reuniune extraordinară a Comisiei FAM. Sunt foarte bucuros să văd câte persoane au venit la această reuniune cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Sigur, astăzi avem o zi în care sărbătorim, dar totuși nu este momentul doar să sărbătorim și să facem retorică, pentru că atâta timp cât femeile vor mai fi victimele violenței, discriminărilor, a mutilărilor și a căsătorilor forțate, până când vor fi excluse, atâta timp cât vor mai fi excluse din, de la educație, din, de pe piața muncii, din economie, din politică și din posturi de responsabilitate, trebuie să ne batem, să ne luptăm 365 de zile pe an pentru ca să regarantăm respectarea drepturilor lor fundamentale. Nu se poate să facem față unor provocări atât de mari cu care ne confruntăm acum, terorismul, radicalizarea, războiul, sărăcia, șomajul, fără să trecem printr-o adevărată egalitate între femei și bărbați. Numai dacă dăm femeilor cu adevărat posibilitatea de a se exprima în toate domeniile vom avea o lume mai sigură, mai corectă, mai justă și mai prosperă. Iar tema pe care vrem să discutăm astăzi este potențialul femeilor în economie. Și de aceea doresc să salut uh, prezența secretării generale a Organizației Internaționale a Francofoniei, doamna Michael Jean, cu care voi avea și o întâlnire mai târziu, pentru că uh, Eh, francofonia joacă un rol foarte important în această temă, mai ales pentru promovarea antreprenoriatului în, la femeile din Africa subsahariană francofonă. Și nu o să vă ascund, știți cu toții că am fost comisar european responsabil pentru industrie și antreprenoriat și aceasta a fost una din, eh, unul din pilonii acțiunilor mele în timpul mandatului meu de comisar. Iar acum voi continua în limba mea maternă, în italiană. Doamnelor și domnilor, Parlamentul European a atribuit cel mai important premiu al său, cel mai prestigios, premiul Saharov, unor doamne curajoase care s-au uh, luptat în apărarea drepturilor lor. Mă gândesc, de exemplu, la uh, pakistaneza Malala Yousafzai, de 16 ani, care a devenit un simbol al luptei împotriva extremismului religios după ce a fost uh, um, um, agresată de un grup de talibani la ieșirea de la școală um, Nadia Murad și Laima Haji Bashar, de asemenea, care fac parte din minoritatea etnico-religioasă iezidită de limbă curdă, a fost persecutată de ISIS, au fost și ele um, obligate la sclavie sexuală de către um, reprezentanții ISIS. De asemenea, m-am întâlnit și cu Laima Bashar și uh, cu um, Hawa Ibrahim, ambele care sunt prezente aici în sală și pe care vreau să le aplaudăm. aș vrea să salutăm curajul lor. De asemenea, aș vrea să nu amintim pe Latifa Ziaten, care este mama unui soldat francez care a fost ucis în 2012 în atentate violente și care a venit în Parlamentul European și a vorbit despre rolul femeilor musulmane în lupta împotriva radicalizării religioase. Dânsa, mama unui soldat musulman al ucis de fundamentaliști care vroiau să combată în numele islamului și au ucis un frate. Cum se poate o femeie să fie model, să-și educe copiii spre deschidere și toleranță dacă ea este marginalizată, exclusă de la socie- din societate și din rolurile active care ar putea să le joace? Foarte multe conflicte, abuzuri și extremisme se nasc tocmai din frica um, masculină de potențialul femeii, în fața potențialului acesta. Prea multe, de prea multe ori, frica se transformă în violență, însă de multe ori este o, nego- este o violență um, destul de ascunsă, parșivă, cu retorică împotriva femeilor, care se desfășoară câteodată și în familie pentru a distruge rolul familiei, iar Uniunea Europeană trebuie să dea exemplul. Uh, de aceea cerem un efort colectiv din partea statelor membre și din instituțiile europene pentru ratificarea aplicării Convenției de la Istanbul pentru prevenirea luptei uh, împotriva violen... pentru lupta împotriva violenței împotriva femeilor și împotriva violenței domestice. Sunt foarte mândru să fiu președintele unei instituții care în fiecare zi își face auzită vocea puternică și clară pe drepturile femeii. Parlamentul promovează aceste drepturi în orice decizie importantă pe care o ia de exemplu, o comisie parlamentară care lucrează tot timpul pentru egalitatea de gen și alta există pentru drepturile femeii. Și ca să ne întoarcem la rolul femeilor în economie, aș vrea să subliniez că toți indicatorii arată că cu cât este mai mare acest rol, cu atât crește bunăstarea economică și ocuparea. Întreprinderile care au mai multe femei manager sunt cele care sunt mai eficiente și au mai mult randament. Și dacă dăm la o parte femeile de la economie, costă foarte mult. 11 miliarde, 500 de milioane de euro um, este pierderea la creșterea, de exemplu, până în 2025, care este PIB-ul combinat al Japoniei, Germaniei și al Marii Britanii. Sigur că mai sunt multe de făcut, de, pentru că numai 24% din managerii de la nivel mondial sunt femei și numai 4,6% sunt uh, membri în Consiliul de Administrație. Sunt 655 de milioane de femei care sunt mai, mai puțin uh, cu loc de muncă decât, feme- decât bărbații. Iar uh, pentru 88% dintre femei între 30 și 39 de ani, nașterea unui copil înseamnă o reducere a salariului. Uniunea Europeană este și vrea să rămână în fruntea acestei lupte. Prezența feminină în consiliile de administrație ale societăților care sunt cotate la bursă a, s-a dublat, a trecut de la 11,9% în 2010 la 22,7% în 2015. Nu este suficient însă putem spune că mergem în direcția care trebuie. De asemenea și diferența salarială este în cădere pentru că în, momentan se uh, ajunge la 16%, iar Parlamentul European susține propunerea de directivă a Comisiei pe o prezență sporită a femeilor în consiliile de administrație. Cerem de asemenea, o legislație europeană modernă care să facă o reformă a congelului de maternitate, depășind ro- tradiționalismul rolurilor și injusta diviziune a sarcinilor. Vrem să emancipăm în economie femeile și să, le, să nu mai existe diferențe atât de mari între uh, pensii și salarii. Încercăm să găsim un echilibru de gen în Parlamentul European, în comisii, în ceea ce privește președinții comisiilor. Avem 12 femei și 12 de bărbați și eu în cabinetul meu am vrut să garantez exact același echilibru. Și deci, tocmai aici, Parlamentul la Parlamentul European, acum câteva zile, s-a întâmplat un episod extrem de grav. Un deputat european a atacat într-o manieră absolut inacceptabilă egalitatea de gen a jignit toate femeile și a încălcat valorile noastre fundamentale. Nu am de gând să tolerez un astfel de comportament care este cu atât mai mult mai grav, fiind dat că a fost exprimat în plenara Parlamentului de către cineva care cu demnitate ar trebui să respecte poporul european. Am, imediat am deschis o anchetă pentru a um, aplica o sancțiune corespunzătoare care să um, țină cont de gravitatea acestor afirmații. Ladies and gentlemen, Doamnelor și domnilor, unele dintre statele noastre membre au experiențe pozitive cu integrarea femeilor pe piața muncii, alte au, regim, au anumite um, sisteme de maternitate care reușesc să atragă mai multe femei, de exemplu, în anumite domenii. Astăzi trebuie să mm, încercăm să mm, aducem un omagiu femeilor în economia din țările noastre și trebuie să încercăm de asemenea să schimbăm cele mai bune practici, să facem un schimb de experiențe, pentru că Uniunea Europeană este ghidată de principiul egalității și în acțiunile sale externe. În fiecare an, Parlamentul European trimite o delegație la sesiunea anuală a Comisiei Comisiei Națiunilor Unite pe condițiile femeii cu um, scopul de a da mai multă putere rolului femeii și de a schimba acest rol în lume. Parlamentul European uh, dorește să îmbunătățească colaborarea pe drepturile femeilor cu țările candidate și cu țările în curs de aderare. Iar uh, de aceea salutăm participanții din țările care se află în astfel de procese și sperăm ca dumneavoastră să contribuiți la discuția de astăzi pe dosarul acesta atât de important. Însă, în același timp, avem și o expoziție uh, cu um, muzeul, uh, împreună cu Asociația Internațională a Muzeelor uh, Femeilor și împreună cu comisarul Carlos Moedas, uh, pentru care este de asemenea acest subiect unul foarte important. Noi știm că lupta aceasta nu a ajuns încă la victorie, dar uh, vom continua, vom continua și spun în spaniol acest lucru pentru că sunt mulți vorbitori de spaniolă. De las mujeres. Trebuie să apărăm drepturile femeii în toate țările din Uniunea Europeană și, de asemenea, în afara ei. Este sarcina noastră a tuturor deputaților și deputatelor care se află aici la Parlamentul European. Tocmai de aceea, pentru noi, Europa nu înseamnă doar moneda euro sau o, o bancă. Europa este, în primul rând, reprezentată de valorile noastre comune. Iată de ce trebuie să susținem toate aceste valori și drepturile femeii în interiorul UE și în afara ei. Mulțumesc! președinte, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc din suflet pentru cuvintele de introducere, dar și pentru faptul că ați mai subliniat încă o dată că valoarea cea mai importantă pentru Parlamentul acesta este egalitatea de gen. Noi nu vom tolera ca femeile să fie umilite în lumea aceasta, vom lupta împotriva oricărei forme de umilință și, de asemenea, vom saluta uh, sancțiunile pe care le veți aplica deputatului care a spus asemenea cuvinte în plenară. Vă mulțumim pentru cuvintele introductive încă o dată. Vă propun acum să continuăm ședința noastră. Și pot să vă spun că este o mare bucurie pentru mine că astăzi și doamna comisar Vera Jurova este prezentă în mijlocul nostru. Răspunde de justiție, de protecția consumatorilor și egalitate de gen. Noi, cei din Comisia pentru Egalitate de Gen, colaborăm strâns cu doamna Jurova și îi dăm cuvântul acum. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a participa astăzi la întâlnirea și vă spun un călduros uh, bun venit tuturor celor care vin din Europa și din afara Europei la această întâlnire. Sărbătorim astăzi Ziua Internațională a Femeii. Este o zi foarte importantă pentru mine, pentru femei, dar eu sper că este o zi importantă și pentru bărbați. Este o ocazie să sărbătorim femei femeia, dar și să uh, facem o trecere în revistă a progreselor înregistrate în Europa și să vedem ce poate fi perfecționat. Am publicat această completare la raportul anual privind uh, egalitatea între bărbați și femei, care demonstrează că am făcut progrese, mai ales pe piața muncii, uh, Angajarea forței de muncă um, feminină este de 65,5% uh, și uh, um, în continuare, conform uh, unor statistici publicate recent, um, a crescut procentajul femeilor angajate substanțial față de anii precedenți. Dar eu cred că trebuie să facem și mai mult uh, pentru ca acest progres să fie mai convingător și mai rapid. Cu câteva momente în urmă astăzi am avut o experiență foarte fericită, o conferință de presă în uh, clădirea comisiei cu două uh, doamne uh, uimitoare care, datorită personalității și motivărilor foarte puternice, au reușit foarte multe în viață. Una face parte dintr-un grup de reflexie, cealaltă din lumea afacerilor. Ambele sunt uh, angajate în lupta pentru promovarea femeii, una din ele și împotriva mutilării uh, genitale a femeilor. Noi uh, putem să ne bucurăm că uh, este uh, datoria noastră să facem mai mult pentru uh, cei care se află într-o situație dificilă. Trebuie să fim mult mai puternice spre binele întregii societăți și aș dori să menționez trei grupuri de femei care sunt victime ale violențelor. Cifrele sunt foarte îngrijorătoare. Există un număr mare de femei care suferă și care necesită protecția noastră. Mă refer la femeile în vârstă, la mamele care își cresc singure uh, copii. Trebuie să uh, facem mai mult pentru acest grup de femei din Europa. Știți că atmosfera din societățile noastre se înrăutățește. Au crescut atacurile eh, împotriva femeilor pe glob, dar și în Europa există intoleranță față de femei și uh, câteodată auzim declarații incredibile, iar eu sunt atât de recunoscătoare, domnule președinte, că ați acționat repede, ferm, uh, împotriva ceea ce s-a spus săptămâna trecută în uh, ședința plenară de către un membru al Parlamentului European. Iar în ce privește violența împotriva femeilor, ea continuă să existe și, conform unui eurobarometru recent, cam 7 70% din uh, rapoarte uh, reflectă faptul că uh, există o hărțuire a femeilor în statele membre și noi lansăm o campanie pe care o vom finanța și uh, organiza în anul acesta pentru a conștientiza um, acest flagel și să schimbăm mentalitățile în Europa, pentru că există în continuare violență domestică în Europa și în multe state este considerat uh, un lucru firesc. Deci ă, trebuie ă, să nu mai există acest complex că de fapt victima este vinovată. Acum, în ce privește problematica de gen, um, în ce privește pensiile, există o diferență de aproximativ 30% între bărbați și femei. Pentru mine este rușinos, pentru că asta reflectă faptul că nu am reușit să întreprindem prindem suficient. Dacă femeile vârstnice um, au venituri atât de mici, mi se pare că este rușinos pentru că efortul lor de-a lungul vieții a fost uh, mare. Trebuie să schimbăm lucrurile. După aceea există și o limitare a accesului femeii la luarea deciziilor doar uh, 20% dintre președinții de corporații, companii din Europa sunt femei și în același timp 60% din uh, absolvenții de facultate din Europa sunt femei. Unde dispar ele? Cred că trebuie să fie promovate mai bine și încurajate. Iar acum vorbesc în numele Comisiei Trebuie să folosim toate modalitățile la dispoziția noastră. Avem acțiuni uh, legislative și uh, non-legislative, să acționăm acasă și în străinătate pentru promovarea femeii. Comisia Europeană a dedicat, cum am spus, pe uh, anul 2017 își propune să o eradicare a discriminării femeilor și trebuie trebuie să ne gândim și la Convenția de la Istanbul. Toate statele membre care nu au ratificat până acum această convenție trebuie să o ratifice, pentru că întreaga uh, Europa, până la urmă toate statele membre trebuie să ratifice Convenția de la Istanbul. Comisia va prezenta o inițiativă și în favoarea părinților. Probabil că pe 26 aprilie se va întâmpla acest lucru și voi aștepta reacțiile și observațiile dumneavoastră pentru că acțiunea noastră s-a bazat pe o amplă consultare și cred că am reușit să creăm un pachet de măsuri legislative și non-legislative care uh, într-un timp scurt pot să ducă la efecte pozitive. Am propus de asemenea modificări ale sistemului de azil uh, pentru a proteja mai mult uh, femeile din rândul migranților din Europa și de asemenea să creăm un mai mare acces la educație, sănătate, serviciile de planificare familială. Organizăm uh, ateliere din acest punct de vedere pentru a face față uh, provocărilor actuale, să învățăm unii de la alții și să reușim ca Europa și lumea să uh, devină uh, mai echitabilă și față de femei. Și uh, privind uh, spre viitor, sper ca dumneavoastră um, să puneți accent pe egalitatea de gen în viața dumneavoastră personală, în statele dumneavoastră, pentru că uh, noi toți ne dorim că să existe egalitatea de gen. Vă doresc tuturor o fericită zi internațională a femeii și aștept cu interes lucrările seminarilor prevăzute. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar. Mulțumesc pentru uh, constanta noastră colaborare cu dumneavoastră și mă bucur că uh, v-ați asociat inițiativei Parlamentului European uh, pentru că și noi dorim să combatem violența împotriva femeilor. Aș dori să Eh, le salut și pe reprezentantele parlamentelor naționale prezente în sală și eh, vă rog, îngrijiți-vă ca și țara dumneavoastră să adere la Convenția de la Istanbul, pentru că 14 state membre ale Uniunii Europene nu au ratificat această convenție care își propune să combată violența împotriva femeilor. Sigur că ne dorim și un echilibru în ce privește piața muncii. Mulțumesc tuturor pentru colaborare. Aș dori acum să vă prezint următorii vorbitori din ședința noastră. Mă bucur că astăzi o femeie excepțională este prezentă în mijlocul nostru. Mă bucur că avem ocazia să-i spunem bun venit. Este vorba despre doamna Micael Jean, este secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei. Micael Jean s-a născut la Haiti și familia s-a, s-a refugiat în anii 60 din fața dictaturii și um, um, a ajuns în Canada, unde doamna Jean a studiat și a colaborat cu um, diverse organisme uh, feministe. În clipa de față, protejează femeile uh, aflate într-o situație precară, fost victime a violenței, a lucrat ca jurnalistă, uh, a fost crainică de știri, după aceea a fost și uh, guvernator general al Canadei. Aveți cuvântul, doamnă Michael Jean. Mulțumesc, vă mulțumesc uh, mult pentru această primire călduroasă. Domnule președinte al Parlamentului European, Vă mulțumesc mult! mult! Vă mulțumesc pentru primirea atât de călduroasă. Aș dori să salut tot ce ați spus dumneavoastră, aceste cuvinte puternice și mai mult decât clare pe drepturile femeilor și despre ceea ce noi, femeile, putem oferi lumii. Doamna președintă a Comisiei uh, pentru Drepturile Femeii, doamnelor uh, deputate europene, domnilor deputați, doamnelor și domnilor ambasadori, doamnelor și domnilor. Uh, vă mulțumesc pentru invitația pe care am primit-o și pot să vă spun că este o adevărată plăcere pentru mine să ascult aici atâtea limbi care se încrucișează unele cu altele. Pentru noi, știți, uh, uh, cei care susținem francofonia, susținem de asemenea multilingvismul pentru a avea o abordare mai inclusivă a tuturor aspectelor lingvistice, culturale, a tuturor popoarelor. Și iată, aici se vede cum se manifestă o adevărată democrație internațională. Tema de astăzi este una absolut importantă și țin să vă spun că în momentul acesta mă gândesc la toate femeile, la toate fetele cu care uh, m-am întâlnit, uh, pe care le ascult, uh, în toate țările pe unde am fost, pe cele cinci continente. În ultimele zile am fost la Djibouti, în Nigeria și tocmai m-am întors din Burkina Faso. Și iată mă aflu aici în fața dumneavoastră și pot să vă spun că am primit uh, diverse mărturii din partea acestor femei și fete legate de situații dramatice deseori, de nedreptate uh, în uh, viața lor zilnică, încălcări ale drepturilor lor fundamentale. Însă este important să vedem și lupta pe care ele o duc, ingeniozitatea de care dau dovadă acțiunile pe care le întreprind pentru a face ca mentalitățile să se schimbe, pentru a depăși aceste probleme. Este impresionant să vedem de fiecare dată cum, deși există toate aceste obstacole, femeile sunt inovatoare, întreprinzătoare, luptătoare, fac investiții și se investesc de fiecare dată cu toată forța și puterea lor pentru ca lucrurile să se schimbe. Participarea lor, contribuția lor este inestimabilă și, din păcate, deseori este subestimată, ignorată sau chiar disprețuită. Noi, femeile de aici, știm că a te naște femeie înseamnă a te lupta și în anumite regiuni ale lumii mai mult decât în altele, trebuie să scoatem din umbră toate acele femei care sunt uh, încorsetate în sectorul informal. Toate acele femei uh, invizibile care nu dispun de un contract uh, de protecție socială și de niciun fel de recunoaștere. 85% din lucrătorii informali din lumea întreagă sunt femei. Trebuie să facem tot ce putem pentru a remunera, pentru a valoriza aceste femei care, pe lângă munca lor zilnică, uh, asigură uh, aproape toate îngrijirile de sănătate acasă și uh, casnice. Trebuie să vedem ce se întâmplă în Africa, Asia Pacifică, Oceanul Indian, toate femeile de acolo care sunt atât de importante pentru Europa, fie că e vorba de agricultori, de artizani, de creatoare, prin munca lor, ele fac ca uh, casele lor, locuințele lor să trăiască, să aibă viață, de asemenea uh, localitățile, regiunile unde se află, care contează doar pe energia, pe tenacitatea și curajul lor. Iată, suntem în secolul 21 și ele nu au acces nici la dreptul de proprietate, nici la finanțare, uh, formală, nici la formarea care să le permită să își uh, extindă rolul major pe care l-au deja de, de jucat la nivel economic, la nivelul comerțului și al dezvoltării durabile. Și cu toate acestea, studiile sunt foarte clare. Prosperitatea globală este în mâinile femeilor. Și atunci mă întreb cum de putem tolera o astfel de situație. Faptul că zeci de milioane de fete nu au acces la învățământ, la uh, școala secundară sau la învățământul superior. Pentru că tocmai prin aceste discriminări, discriminări din ziua de astăzi, uh, practic uh, permitem să construim destinul acestor fete, acestor adolescente, care de multe ori se căsătoresc înainte de 15 ani și devin mame înainte de a avea 16 discriminări în ziua de astăzi care ne profilează o regresiune pentru drepturile femeii în lumea muncii. Discriminări care se întăresc și care întăresc stereotipele de sex și prejudecățile existente. Dacă nu dăm dovadă de o voință politică puternică pentru, ca, pentru a trece încă de acum, de la declarații la fapte, pentru că declarații s-au făcut multe, dar trebuie să avem și voința de a trece la fapte. Deci, fără o astfel de voință reală, egalitatea între femei și bărbați nu va deveni realitate. Fără o voință de a depăși stereotipurile pentru a schimba mentalitățile, nu vom reuși acest lucru. Iată, mai avem 13 uh, ani pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă și nu o vom face dacă nu am reușit-o în, ultimele do- în ultimii 22 de ani în urma planului de acțiune de la Beijing. În acest domeniu nimeni nu trebuie să dea lecții nimănui. Eu cred, doamnelor, că toate cele care suntem aici a trebuit să depășim obstacole, a trebuit să uh, Uh, depășim mentalitățile existente și prejudecățile pur și simplu pentru a profita de talentele noastre, pentru a exercita anumite responsabilități care, în general, sunt de apanajul bărbaților. Însă știm că acum nu mai avem timpul. Nu ne mai putem permite să pierdem timpul în continuare. Status quo-ul nu este un progres. Există state membre și nu cele mai puțin importante care uh, legiferează pentru a da înapoi în ceea ce privește drepturile femeilor. Iată de ce noi, femeile și bărbații, trebuie să ne unim forțele, ceea ce facem și astăzi aici, pentru a acționa pe toate fronturile și în regim de urgență. Trebuie să rămânem vigilenți, este absolut necesar și să știm că, într-adevăr, trebuie ca lucrurile să schimbe imediat. Mă adresez și dumneavoastră, domnilor pentru că eu consider că inteligența bărbatului se măsoară și în funcție de capacitatea sa de a se alătura femeilor în lupta lor legitimă. Și văd că sunt mulți bărbați inteligenți astăzi în sală. Oui, parce que le contraire Da, pentru că inversul unei astfel de afirmații nu are niciun sens, este ilogic și nu poate fi susținut. De aceea Domnule președinte al Parlamentului și doamna a Comisiei pentru Drepturile Femeii, vreau să vă felicit pentru această inițiativă importantă, o inițiativă promovată în comun și pot să vă spun că m-a impresionat foarte mult uh, invitația dumneavoastră pentru a lua cuvântul aici uh, în calitate de secretar general al Organizației pentru Francofonie. consider aceasta ca o mărturie suplimentară a cooperării între organizațiile noastre. Parteneriat care întărește protocolul de acord pentru cooperare care a fost semnat la Madagascar în noiembrie anul trecut uh, în uh, marginea summitului uh, organizat acolo. Organizația Internațională a Francofoniei dorește să își alăture forțele alături de ale dumneavoastră pentru ca femeile, bărbații, guverne locale, naționale, parlamente, organizații internaționale sau ale societății civile să acționeze în sfârșit pentru a pune capăt, capăt încălcărilor drepturilor femeii, pentru a pune capăt discriminărilor în ceea ce privește accesul la educație, la muncă, la protecția socială, la resursele economice și de producție producție și la uh, luarea de decizii în toate domeniile. În felul acesta vom ajunge în sfârșit la o adevărată egalitate în toate sectorile, sectoarele de activitate. În felul acesta vom putea lupta împotriva stereotipurilor față de aceste persoane care au o viață dificilă, care se confruntă cu multe obstacole în ceea ce privește inegalitatea. Împreună putem face această revoluție socioculturală absolut necesară. Împreună putem uh, stimula statele să ia măsurile necesare pentru ca toate fetele să aibă acces la o educație de calitate în condiții de siguranță. Pentru ca împreună să ne ridicăm împotriva celor care doresc în numele obiceiurilor, al culturii sau a religiei să refuze aceste drepturi um, câștigate. Împreună vom lupta împotriva celor care pun sub semnul întrebării universalitatea acestor drepturi și principii sau față de cei care le încalcă. Vă asigur că puteți conta pe Organizația Internațională a Francofoniei, pe experiența noastră pe cele cinci continente. Iată, de peste 20 de ani ne-am mobilizat forțele pentru a promova drepturile femeii, luptând și împotriva violenței față de fete și femei. Peste tot, uh, în cele 84 de state pe care le reprezentăm, ca și în toate instanțele, de exemplu la nivelul ONU, pledăm în uh, limba uh, franceză care ne este atât de dragă pentru aceste drepturi. Și pot să vă spun aici, la Parlamentul European, că țin foarte mult la diversitatea lingvistică. Noi ținem cont în mod sistematic în toate programele noastre de uh, egalitatea între femei și bărbați, fie că e vorba de programe pentru pace, democrație sau statul de drept, fie că e vorba de programe de educație, de formare profesională, de învățământ uh, superior sau de cercetare, de programe pentru diversitate culturală și lingvistică sau programe uh, care au de-a face cu dezvoltarea durabilă și echitabilă. Ei bine, în toate aceste domenii și în multe altele am permis ca milioane de femei să poată să se realizeze și să lucreze în rețea. Și pentru a merge și mai departe, de 2 ani încoace, susținem în India și în Africa subsahariană antreprenoriatul tinerelor femei de acolo, promovând uh, dezvoltarea de incubatoare de locuri de muncă, de întreprinderi mici și mijlocii, de filiere inovatoare și cu valoare adăugată crescută. Ținând cont de primele rezultate, putem să ne bucurăm pentru că avem toate motivele necesare pentru a face și mai multe investiții în acest capital uman în aceste resurse de energie pline de creativitate, pline de imaginație și care profită pe deplin de, aceste, de pe urma acestor noi tehnologii care ne permit o adevărată revoluție a consumului, a producției și care ne permit să vedem mai mult, mai departe, să lucrăm în rețea, să depășească orice limită și să obțină imediat un beneficiu în profitul populațiilor existente. Și ceea ce am constatat cu ochii mei și țin să vă precizez aici este că aceste obstacole sunt de fapt oaze de speranță care trebuie multiplicate în aceste țări pe care le credeam abandonate pentru totdeauna și fără nicio șansă de progres și prosperitate. Femeile sunt și fac asta și tinerele fete trebuie incluse și mai mult în astfel de programe. Tot ce am făcut până acum ne dă dreptate, fie că e vorba de studiile făcute la nivelul OCDE-ului, femeiului, toate studiile ne spun că investițiile făcute în acele um, firme organizate de femei uh, vor permite beneficii imediate și un impact direct din punctul de vedere al creșterii economice, dezvoltării economice durabile, echitabile, responsabile și aceasta va aduce progrese la nivelul economiilor țărilor respective. Deci, dacă nu facem asta, e de dreptul ilogic, așa cum spuneam și mai devreme. Și toate acele instituții care au reticențe, spunându-și nu, e prea riscant, nu ne băgăm în aceste activități cu femeile, e bine, trebuie să-i convingem și pe ei, pentru că, într-adevăr, merită. Pentru că ceea ce obstaculizează stabilitatea, ceea ce uh, împiedică, practic, să avem o adevărată stabilitate în lumea întreagă, e tocmai acest fapt. Domnilor și domnilor eurodeputați, aș vrea să vă spun în încheiere cât de important este rolul pe care îl aveți dumneavoastră. Pentru că o prerogativă pe care o aveți aici este bugetul Uniunii Europene și pot să pun pariu că veți face toate eforturile necesare pentru ca egalitatea între femei și bărbați să se aplice în mod sistematic în toate programele finanțate de Uniune. Și mă gândesc aici în special la instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare. De ce spun asta? Pentru că nu mai putem pierde timpul, nu ne mai putem permite asta. Și dacă obiectivele noastre sunt într-adevăr ambițioase, știm că este la fel de realizabil. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Michael Jean. Ați mai spus încă o dată cât de important este să combatem stereotipurile și când avem o dorință atât de puternică, eu cred că putem reuși. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Taiani, domnului președinte, care trebuie să plece la altă reuniune, dar vă mulțumim că ați venit. Mėly kolegos, mėly mūsų sustikimo uh, dalyviai. Stimați colegi, stimați participanți, stimați deputați, stimați oaspeți, continuăm acum cu evenimentul nostru și vreau să vă prezint pe doamna dr. Vandana Shiva, care este autor, militantă, consilier științific, dar și mamă. Doamna Vandana Shiva vine din India și este fiziciană și militantă în domeniul drepturilor sociale. Dumnea ei a fundat și a, a creat și o fundație pentru științe și na, științele naturii și se vede ca o, um, o reprezentantă a mișcărilor care dau putere femeilor, pentru că, deși um, resursele naturale, de exemplu, sunt o inspirație, la fel și um, dominarea um, masculină um, câteodată uh, este cea care uh, este considerată singura resursă în lume. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, doamnei comisar, pentru egalitatea de gen. Mulțumesc tuturor pentru că ați venit aici și vă urez tuturor femeilor un la mulți ani călduros pentru ziua femeii, nu numai pentru femei, pentru toate persoanele de pe această planetă și mai ales bărbaților la mulți ani, pentru ca toată lumea să fie mai feminin, pentru că Gandhi spunea mai feminin înseamnă mai empatic. Este vorba de o valoare culturală și nu este vorba de o trăsătură biologică, e vorba de, nu este vorba de um, biologie, aici este vorba de cultură, ceva care poate fi cultivat, așa cum se întâmplă și cu ura, avem nevoie de mult mai multe iubire și de mai multe compasiune și de mai puțină ură. Vorbim aici de emanciparea economică a femeilor, dar întrebarea este ce este economia până la urmă. Economia, de fapt, se poate deriva de la oikos, adică același cuvânt de la care vine ecologia, și este de fapt gestionarea menajurilor, adică a gospodăriilor unde trăim, a planetei noastre uh, care a fost creată de zeița Gaia. De fapt, ecologia este și ea o știință și, în acest sens, uh, femeile au fost și vor fi întotdeauna fundația adevăratei economii. Însă, am creat și am construit alte economii care sunt oarbe față de economia femeii, față de economia naturii și nu înțeleg aceste procese. Nu o să vă dau cifre, pentru că nu am prea mult timp, dar cifrele sunt evidente. Cea mai importantă economie este natura, a doua este femeia și a treia, de fapt, este undeva mult mai încolo mm, economia de piață, dar cum uh, bărbații controlează mai mult de jumătate din lumea aceasta, eu nu văd aici o piață. În 2010 erau 388 de miliardari care controlau jumătate din lume, au ajuns doar 177 în 2011, 159 în 2012 și anul trecut au fost 62 și acum au ajuns doar 8. Iar uh, tendința aceasta ne face să ne întrebăm cum să putem crea egalitate într-un sistem care este de la bază deja un sistem atât de inegal încât nu face decât să excludă pe, din ce în ce mai mulți și cu violența care vine peste, știm exact la ce să ne așteptăm. Pentru că ecologia și economia au aceeași rădăcină, după cum spuneam, eu chiar nu vreau egalitate pe o planetă moartă. Pentru că asta este despre ce ne îndreptăm, fie că ne uităm la schimbările climatice, fie că ne uităm la deșertificare, la criza apei, la secetele care au fost intensificate de către de schimbările climatice și femeile sunt cele care trebuie să meargă mai departe să ia apă. Am făcut un studiu pentru o Comisie Națională de Femei acum câțiva ani și sunt 10 miliarde de zile în care femeile uh, merg să ia apă deci, uh, aceasta merge spre extincția speciei. Fiecare mișcare împotriva otrăvilor, împotriva toxicității a fost întotdeauna condusă de către femei și, de asemenea, femeile au fost cele care s-au ridicat după dezastrul de la Cernobil sau femeile din țara mea care au luptat pentru ca să nu se mai taie copacii, pentru ca să se protejeze pământul. Dar când vorbim de putere, noi plecăm de la premisa că puterea este dată de către altcineva, este conferită și că este o putere de a domina. Însă, de fapt, există o putere în uh, creativitate, care nu are nicio violență, de fapt. În civilizația mai există un cuvânt, se numește Shakti. Shakti înseamnă puterea Universului. Aceasta este o putere feminină. Și noi suntem puternice. Și lumea o vede de fiecare dată, mai ales în perioade de criză profundă, o criză precum cea în care trăim acum. Se vede că leadershipul ul um, feminin arată o altă cale posibilă, arată luminița de la sfârșitul tunelului. Noi suntem într-o lume creativă care nu înseamnă bani, înseamnă bunăstare, pentru că, de fapt, și um, bogăția derivă în anumite limbi din cuvântul bună stare. Însă, deși lucrurile sunt, stau atât de prost, lucrurile se răutățesc și mai rău. Am făcut studii, de exemplu, pe programele de austeritate, cum acestea au, uh, au pus mai multe um, sarcini pe umerele, umerii femei care au trebuit să-și ia cinci locuri de muncă, de exemplu. Deci ceea ce ar trebui să facem, în primul rând, este să eliminăm uh, procesul de dez... Uh, emancipare al femeilor, ca să putem să le lăsăm pe femei să-și exercite puterea. Și în al doilea rând, trebuie să vedem care este contribuția lor, să vedem cât de vizibile este cunoștința lor, cunoștințele lor, cât de vizibile sunt. De fapt, de multe ori eu ceea ce fac este că număr, număr, constat ce se întâmplă. Și trebuie să ne uităm, de exemplu, că dacă, de exemplu, se spune că dacă produci ceea ce consumi, de fapt nu produci. Așa se întâmplă cu femeile. Ele produc, indiferent ce produc, este consumat. Când lucrează pe câmp, majoritatea fermierilor de, din lume sunt femei. Pentru ca să se asigure că e mâncare pe masă, 75% din aceste activități sunt făcute de către femei. Și 100% a economiei de supraviețuire, de fapt, este dată de femei. Eu am colaborat cu Parlamentul Parlament, Parlamentul European pentru ca să nu mai existe abuzuri în culegerea orezului, orezului basmati. În, eu am făcut un doctorat în fizică și în teoria cuantică a fizicii, dar cel mai important ce am învățat despre economie a fost de la femei. Și cred că este momentul să recunoaștem uh, cunoștințele lor, productivitatea lor, creativitatea lor. Și în final, trebuie să acționăm împreună, pentru că nu se poate când acționezi împreună să ai o atitudine de sus. Trebuie întotdeauna să arăți respect în momentul în care lucrezi împreună, când acționezi împreună, pentru că atunci scopul este comun, bunul este comun și când lucrăm împreună înseamnă că vrem să ne ocupăm de bunurile pe care le dă natura, de atmosferă, de păduri, de mări. Eu văd schimbările climatice și poluarea atmosferică, de fapt, ca un rezultat al unor acțiuni, al unor persoane care încearcă să privatizeze atmosfera. Dar mai sunt și alte aspecte, educația și sănătatea, pentru că fără ele nu putem avea societăți în care se poate trăi. Iată de ce privatizarea acestor uh, bunuri este din nou uh, o capturare, de fapt. Și altceva pentru care este important pentru Parlamentul European – eu cred că și Fundația Democrației este în pericol acum, iar pentru a putea acționa împreună, trebuie să recunoaștem o democrație comună și nu o democrație privilegiată. Această democrație comună este democrația pământului, este democrația pământeană, pot eu să-i spun. Cum să continuăm cu mitul patriarhal că natura este, când natura este exploatată, când știm că 300 de milioane de specii de pe această planetă sunt uh, cele care, de fapt, ne permit să continuăm. Bacteriile din intestin, bacteriile sănătoase sunt cele care ne permit să continuăm. Așa au demonstrat și oamenii de știință, fertilitatea solului. Creăm, creăm de fapt, o iluzie a cunoștințelor și plecăm de la premiza că planeta este moartă. De fapt, planeta moartă omoară planeta vie. Și am plecat și de la premiza că creșterea nu se întâmplă decât atunci când se exploatează femeile, natura și societatea. Cred că este momentul acum să restabilim adevărul, să vorbim despre adevărul umanității, ca să vorbim despre familia noastră, a celor care trăim pe pământ. Și mie nu mi se pare că e vorba de o favoare pe care o facem femeilor eu zic că am putea ajunge în, pe viitor la o etapă în care să nu mai avem loc pe această planetă și în care majoritatea planetei a fost adusă la limite încât violența este singura cale. Să ne uităm la Mexic, de exemplu, după distrugerea totală a economiei, o treime din economia Mexicoului uh, vine din droguri, uh, din crime și din um, răpirea femeilor. Cred că este un spațiu comun aici de care noi trebuie să ne ocupăm mult mai bine și femeile nu trebuie să fie emancipate de către altcineva, ci trebuie să își asume un nou rol de leadership, un nou rol nu pentru ele, pentru persoana lor individuală, ci pentru umanitatea în care trăim pe această planetă. Femeile au potențialul să o facă. Dacă avem un viitor uh, feminin, vom avea un viitor ca specie. Dacă nu, putem fi siguri că această specie nu mai are șansă să supraviețuiască pe această planetă frumoasă. Așu, Până doctore Vandana. Mulțumesc foarte mult doamnei Vandana Shiva. Ați subliniat încă o dată că femeile au un potențial nelimitat de creativitate și că acest potențial trebuie să fie valorificat. Vă mulțumesc din inimă pentru uh, cuvintele dumneavoastră de salut adresate reuniunii noastre. Îi dau cuvântul acum cuvântul, uh, cuvântul uh, Daliei Eliazir, care acționează la Națiunile Unite, oficiul de legătură cu Uniunea Europeană. Națiunile Unite sunt pentru noi un partener important. Aveți cuvântul. Excelență, doamna președintă, doamna comisar, stimați eurodeputați ai Parlamentului European și estimate eh, reprezentante ale parlamentelor naționale. Doamnelor și domnilor, este o onoare pentru mine să sărbătoresc în prezența dumneavoastră Ziua Internațională a Femeii. Noi eh, salutăm acest eveniment eh, ne propunem ca în anul 2030 să existe o planetă 50-50 și uh, vom invita parlamentarii din întreaga lume pe, la această dezbatere privind uh, promovarea uh, femeilor. În fiecare an analizăm progresele înregistrate, începând cu anul 1909 în care la New York s-a vorbit despre prezența femeii uh, pe piața muncii, iar uh, din 1911 pentru prima dată a fost sărbătorită și Ziua Internațională a Femei în Austria. Dar uh, au urmat etape în care s-a solicitat dreptul femeii la vot, la un salariu decent, la dreptul unei vieți în demnitate. Iar astăzi, de asemenea, ne confruntăm cu lupta femeilor pentru egalitate, pentru că o parte din solicitările militantelor feministe au fost realizate și mulțumesc pentru asta și membrilor Parlamentului, dar dacă ă, sărbătorim ă, reușitele noastre, trebuie să fim conștienți și de provocările care se mai află în fața noastră, pornind de la nedreptăți și insecuritate să ne gândim la inegalitățile ă, de gen în viața economică femeile uh, ocupă 52% din locurile de muncă pe plan global, dar uh, nu beneficiază de aceleași drepturi ca bărbații. Există în continuare un decalaj în ce privește uh, veniturile. Tocmai de aceea nu este surprinzător faptul că Acum ne concentrăm pe rolul femeii într-o lume în schimbare și că cea de-a 61-a sesiune a Comisiei privind statutul femeii va avea loc uh, la New York săptămâna viitoare uh, aceste preocupări. Iar în ce privește obiectivele durabile de dezvoltare pe care ni le propunem spre atingere până în anul 2030, furnizează niște linii directoare de acțiune pentru ca rolul femeii să fie mai substanțial în viața economică, socială și politică. Iar în ce privește întâlnirea Comisiei privind statutul femeii, ne vom baza în uh, intervențiile noastre și pe raportul intitulat Nu lăsați pe nimeni în urmă, Leave No One Behind, uh, un proiect al secretarului general al Națiunilor Unite eh, menit să um, depășească decalajul existent în clipa de față între statutul bărbaților și al femeilor. În martie 2016 am avut cea de-a 60-a sesiune a Comisiei privind statutul femeilor și în decembrie anul trecut, de asemenea, am avut o reuniune organizată la Bruxelles în colaborare cu Comisia Europeană. Am vorbit despre acțiunile principale care pot fi întreprinse de către guverne, dar și în sectorul privat. Există indicatori din acest punct de vedere și în ce privește obiectivele eh, dezvoltării durabile și care se axează pe uh, stimularea femeilor. Este vorba despre prezentarea unor uh, roluri pozitive care să fie model, să existe o protecție legală și o combatere a atitudinilor discriminatorii, recunoașterea și reducerea um, muncii neplătite răsplătirea celor care uh, au uh, grijă de membrii familiei, crearea uh, de uh, stimulente digitale, financiare. De asemenea, în următoarea sesiune a Comisiei privind statutul femeii, uh, ne vom axa pe politicile macroeconomice care pot să constituie un impuls în promovarea femeii Există o necesitate globală pentru uh, politici uh, care să asigure egalitatea de gen uh, iar femeile tinere urmează să continue demersurile în parteneriat cu toți cetățenii pentru ca să existe egalitate de gen și durabilitate în ce privește promovarea femeii. Trebuie să uh, analizăm în continuare tot ceea ce uh, merită să fie îmbunătățit în demersurile noastre în toate uh, statele de pe planetă. Și eu cred că uh, promovarea femeii pe plan economic este necesară în multe regiuni din uh, lume, dar inclusiv în Uniunea Europeană. Știind ce trebuie făcut și cine trebuie să acționeze, ne ajută să găsim metodologia pentru atingerea obiectivelor noastre și cred că și workshopurile din această după-amiază vor permite să găsim modalități de parteneriate mai eficiente pentru a produce schimbările pozitive pe care dorim să le implementăm. Eu reprezint aici uh, un oficiu care se concentrează și pe activitatea uh, femeilor din uh, regiunea asiatică. Știm că există o rată ridicată a șomajului încă în rândul femeilor în această regiune. Există un mandat pentru femeile tinere eh, pentru care eh, luptăm. Avem parteneri eh, în Uniunea Europeană, dar și în afara Uniunii Europene. Trebuie să promovăm politici adecvate și să acționăm uh, cu multe state pe plan programatic, parteneriate cu diverse organizații din uh, fiecare stat, cu diverse tipuri de instituții. În ce privește acest obiectiv uh, 5.1 care prevede eliminarea discriminării fetelor tinere și femeilor. Este nevoie de elaborarea unui cadru legislativ care să garanteze egalitatea de gen. Trebuie să uh, permitem uh, implicarea femeii în viața economică și trebuie să stimulăm inițiativele pe plan interparlamentar, să elaborăm un plan de acțiune pentru uh, calitatea programelor noastre până în anul 2030. Trebuie să uh, eliminăm orice ă, acțiune discriminatorie și să promovăm drepturile ă, femeilor. Astăzi, în peste 150 de state încă există legi discriminatorii față de femei, fie că este vorba de dreptul penal, fie că este vorba de dreptul ă, familial sau de proprietate. Eu cred că trebuie ca până în anul 2030 să nu mai existe asemenea legi discriminatorii față de femei. Noi trebuie să ajutăm femeile să participe la viața economică la același nivel și cu aceleași drepturi ca bărbații, mai ales femeile din grupurile vulnerabile. Programele noastre trebuie să stimuleze femeile să creeze uh, valori. Susținem uh, accesul femeilor inclusiv la uh, creditele bancare pentru ca ele să poată să își îmbunătățească condițiile de viață. Iar în ce privește economia în uh, domeniul uh, asistenței bolnavilor sau asistenței față de membrii familiei, tot ce ține de protecție socială trebuie să promoveze și activitatea femeii în acest sector. Uniunea Europeană urmează să elaboreze un program pentru mai bune condiții de muncă în acest domeniu. Trebuie să valorificăm modelele eh, care s-au dovedit a fi pozitive în calitatea vieții femeilor și să eh, încercăm să eh, îi penalizăm pe cei care uh, pun piedici acestei evoluții. Iar în ce privește sesiunea următoare uh, a Comisiei privind statutul femeii, uh, se axează pe crearea unei infrastructuri sociale care să permită femeilor eh, care au desfășurat o activitate eh, neremunerată până acum să eh, fie remunerate. Trebuie să găsim modalitățile care să îmbunătățească condițiile de viață ale femeii în viitor și să găsim metode pentru a face posibile aceste deziderate. Este o lume complexă, trebuie să uh, operăm schimbări. Uh, femeile trebuie să uh, poată să participe, fetele tinere trebuie să aibă libertatea opțiunilor. Trebuie să mărim în numărul celor care doresc să se angajeze în activități uh, de acest tip spre beneficiul tuturor într-o lume egală care este prevăzută în agenda noastră pentru anul 2030 pentru o dezvoltare durabilă. Iar membrii Parlamentului au posibilitatea ca toate aceste schimbări să devină realitate, astfel încât, într-adevăr, nimeni să nu fie lăsat în urmă. Vă mulțumesc foarte mult! Dėkuoju poniai Alie Eliezir. Aš... Mulțumesc foarte mult, doamna Eliazir, ați subliniat uh, tot ceea ce trebuie să mai întreprindem pentru ca puterea, forța economică a femeilor să poată să se desfășoare. Și uh, vă mulțumesc în numele Comisiei noastre pentru Egalitate de Gen în Parlamentul European. Mulțumesc tuturor celor care uh, s-au înscris la cuvânt. toate uh, luările de cuvânt au fost uh, uh stimulative și uh, cred că dezbaterea pe aceste subiecte merită să fie continuată. Dar uh, noi acum va trebui să ne împărțim pe cinci ateliere uh, de lucru în două blocuri. Uh, membrii parlamentelor naționale s-au înscris la câte unul din cele cinci ateliere. Deputații Parlamentului European au posibilitatea uh, să aleagă uh, la ce uh, atelier doresc să participe. Vă doresc tuturor o activitate cât mai eficientă și după activitatea în aceste workshop-uri sunteți invitați la cină în restaurantul deputaților. Mâine dimineață ne revedem și continuăm uh, activitatea noastră. Atelierul numărul 2 cu titlul O perspectivă globală, libertate față de uh, violență, și emanciparea economică a femeilor va avea loc în această sală. După o scurtă pauză, doamna Ana Maria Corața Bild va prelua conducerea în prezidiu. Celelalte ateliere au loc în alte săli, în clădirea Parlamentului. Colaboratorii noștri vă vor îndruma spre uh, diversele săli. Uh, vă urez o bună activitate și trebuie să vă uh, rog să vă îndreptați cât mai repede spre sala în care urmează să se desfășoare